So, good afternoon, everybody. Uh, it's time to begin. Bună ziua tuturor. Cred că a venit momentul să începem audierea privind impactul și consecințele Brexitului asupra administrațiilor descentralizate din Scoția, țara Galilor, Irlanda de Nord și asupra teritoriului de peste mări, uh, Gibraltar. Am discutat deja multe dimensiuni ale Brexitului, și acesta este un subiect deosebit de important. Mă bucură faptul că pot să spun bun venit uh, la doi experți, profesorului Jonathan Tong de la Universitatea din Liverpool, care ne va vorbi în primul rând despre impactul și consecințele Brexitului asupra Irlandei de Nord. Bun venit și, lui, și profe, domnului profesor Michael Keating, Universitatea din Aberdeen, care va vorbi pe tema impactul și consecințele Brexitului asupra teritoriului de peste Mor Gibraltar și asupra administrațiilor decentralizate din Scoția, țara Galilor și Irlanda de Nord. Aveți cuvântul, domnule profesor. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucură faptul că m-ați uh, invitat la această audiere. O să am o intervenție de 15 până la 20 de minute care va insista chestiuni care afectează în mod specific Irlanda de Nord. Un domeniu unde există un consens între uh, naționaliștii irlandezi și în Fein, uh, uh, Partidul Democratic Unionist, Guvernul Britanic, este că uh, Um, Irlanda de Nord este teritoriul cel mai puternic afectat, potențial uh, într-un mod dăunător de, de Brexit. Vă pot uh, prezenta câteva opțiuni la care putem să reflectăm din punctul de vedere al căii de urmat pe viitor. Uh, problemele cheie sunt cunoscute foarte bine, nu o să insist prea mult asupra lor, o să încerc să discutăm, să vedem cum putem să le abordăm. Prima și cea mai evidentă problemă este reprezentată de ce uh, putem să facem cu uh, granița pe insula Irlanda din punctul de vedere al Uniunii Vamale. Dacă vă gândiți la modelul norvegian, la um, modelul elvețian, există regimuri uh, vamale diferite între teritoriile respective și se uh, uh, întrebarea cum putem să avem două regimuri uh, diferite în contextul uh, irlandez. În al doilea rând, poate a fost pierdută cu, trecută cu vederea contribuția Uniunii Europene la bugetul Irlandei de Nord, care va fi foarte afectată pierzând cele mai multe fonduri europene. Apoi o să vorbesc despre acord, acordul din vinerea cea mare, din vinerea mare sau acordul de la Belfast și modul în care acest acord ar trebui să fie uh, rescris și apoi o să discut identitatea uh, irlandeză a naționaliștilor din Irlanda de Nord, care este garantată de acordul de la Belfast și o să uh, discut și despre impactul um, de divizare a Brexitului asupra politicilor, politicii care deja este polarizată în uh, Irlanda de Nord. Din ianuarie nu mai există un uh, guvern, singura autoritate este secretarul existent în acest moment, este secretarul de stat pentru Irlanda de Nord. Puteți să vedeți aici uh, rezultatul referendumului din Irlanda de Nord, care subliniază sistemul binar deja existent, indiferent de părțile pe care, la care vă referiți. Procentul celor care și-au dorit să rămână în Uniunea Europeană este foarte mare dacă ești un uh, catolic, naționalist sau te autodefinești ca irlandez. Procentul celor care care au dorit să rămână în, în, în Uniunea Europeană este mai redus în rândul protestanților, în rândul unioniștilor sau în rândul celor care se autodefinesc ca fiind britanici. Acest lucru a contribuit la instabilitatea politică din Irlanda de Nord și sunt diferențe um, care nu sunt ireconciliabile, pentru că nu există un așa numitul regret al cumpărătorului. Dacă vă uitați la această imagine, uh, în funcție de este uh, prezintă rezultatul uh, referendumului um, în rândul uh, suportărilor principalelor partide politice din Irlanda de Nord. 70% din suporterii DUP au votat să părăsească Uniunea Europeană și această poziție um, nu s-a schimbat am efectuat un uh, studiu privind alegerile din anul 2017 și procentul a rămas același. Suporterii de UP în continuare uh, susțin părăsirea Uniunii Europene. Dacă vă uitați la suporterii Sinn Fein, uh, tradițional uh, catolici, veți vedea că 86 dintre aceștia au susținut rămânerea în Uniunea Europeană și s-a ajuns la ultimele alegeri până la un procent de sprijin de 90%. Deci, uh, diviziunile, polarizarea în uh, Irlanda de Nord uh, au fost, au fost accentuate de acest referendum și de dezbaterile purtate după rezultatul acestui referendum și acest lucru a marcat și mai mult instabilitatea politică, deja tipică pentru Irlanda de, de Nord. După cum am spus, cele două poziții nu și-au schimbat uh, deloc uh, poziția. Puteți să vedeți aici um, un citat din, uh, din campania electorală a Partidului Unionist, DUP, care susține în continuare părăsirea Uniunii Europene, chiar dacă consecințele ar fi dăunătoare pentru Irlanda de Nord. Și în stânga puteți să vedeți modul în care s-a, s-a ales la ultimele alegeri. Cele verzi sunt zonele naționaliste, cele roșii, cele unioniste. Deci această diviziune binară a fost accentuată de diferențele existente privind Brexitul. Drept urmare, cum pot fi rezolvate aceste probleme referitoare la Irlanda de Nord? Și o să încep cu cea care ar trebui să fie ușoară și cred că este singura problemă care poate fi ușor rezolvată. Este vorba de zona comună de, de uh, călătorit. Un acord unic bilateral între Irlanda și Regatul Unit. Libertate de circulație între Regatul Unit și Irlanda. Și aș dori să spun că acest acord uh, datează dinaintea Uniunii Europene acest uh, acord este recunoscut ca fiind legitim de Uniunea Europeană, protocolul 20, articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene și nicio țară nu dorește să renunțe la această zonă comună de călătorit și dacă vă uitați la uh, trecerile de, punctele de unde se trece frontiera între Irlanda și Irlanda de Nord, oamenii deja de decenii s-au obișnuit cu această zonă. Și foarte mulți experți constituționali se întreabă dacă acest acord ar trebui să fie ratificat de statele care vor rămâne membre ale Uniunii Europene. Eu aș propune că, eu aș uh, considera că o asemenea ratificare ar fi destul de ușoară, astfel încât uh, acest acord privind zona comună de călătoriți să rămână și să păstreze, să garanteze această libertate de circulație. Problemele mai dificile merg dincolo de această zonă comună de călătorit și unele se leagă de acordul de pace din 1998, acordul din Vinerea Mare sau acordul de la Belfast, care um, în centrul, în nucleul, al cărui nucleu este reprezentat de recunoașterea celor, doi, celor două tabere, a protestanților și a catolicilor. Acest acord conferă ca drept de naștere cetă- cetățenia irlandeză celor care se nasc pe insula irlandeză, cei care își doresc pot primi această cetățenie. Deci aceștia sunt și vor rămâne într-o formă sau alta cetățeni europeni. Cum va fi recunoscută această cetățenie europeană de către cei care se auto-identifică ca fiind uh, irlandezi și cei care se autoidentifică ca fiind britanici în Irlanda de Nord după retragerea Regatului uh, Unit din Uniunea Europeană. Și am, vă prezint aici câteva uh, opțiuni care nu sunt uh, perfecte, niciuna dintre ele. Însă, un exemplu. Uh, cetățenii irlandezi din nordul Irlandei ar putea să aibă dreptul de a vota la alegerile uh, europene, pentru Parlamentul European. Uh, și apoi uh, cei care se consideră a fi cetățeni uh, irlandezi uh, trebuie să fie incluși în recensământul irlandez când și s-ar putea ca unii să aibă obiecții, obiecții din acest punct de vedere. Un, unioniștii nu și-ar dori ca cetățenii din, nord, din nordul Irlandei să poată participa la aceste alegeri europene, însă uh, această opțiune ar fi o posibilitate de a recunoaște cetățenia irlandeză uh, sau cea europeană din nordul Irlandei. Altfel, nu văd cum ar putea fi recunoscută și protejată, pentru că prezumția din acordul de pace uh, a fost că atât Irlanda cât și Regatul Unit vor continua să facă parte din Uniunea Europeană. Apoi, în sine, acordul din Vinerea Mare în acest moment problemele legate de acest acord se referă la prima axă a acestuia, care uh, discută descentralizarea administrației în uh, Irlanda de Nord, punând, la capăt, punând capăt uh, decenilor de conflicte. Dacă în, în acest moment nu există perspectiva întoarcerii la la împărțirea puterii în, Irland, în Irlanda de Nord. Din uh, punctul de vedere al, al importanței Uniunii Europene, aceasta se regăsește în a doua axă acestui, uh, acestui acord și v-am, vă prezint aici elementele relevante ale textului acestui acord, care se referă la reprezentarea întregii uh, insule, dimensiunii privind întreaga insulă, uh, se referă la punerea în aplicare a programelor Uniunii Europene peste tot în insula Irlanda. Discută de reprezentarea în Uniunea Europeană a ministerelor din Irlanda de Nord și reprezentarea Uniunii Europene în, în Irlanda de Nord și cum vor continua toate aceste elemente dacă Regatul Unit uh, se va retrage din uh, Uniunea Europeană. Nu, este, nu putem să schimbăm atât de ușor textul acestui acord care a fost depus, este un acord internațional depus la Națiunile, uh, Națiunile uh, Unite. Desigur, el poate fi rescris uh, de cele două guverne. Însă, în momentul în care a fost adoptat, a fost adoptat în urma unui referendum și dacă ar trebui să fie rescris, ar trebui să pună întrebarea dacă din nou ar fi necesară aprobarea sa, aprobarea modificărilor prin intermediul unui referendum. Și deci dacă vă gândiți că toate aceste aspecte sunt dificile, ajungem la cele care chiar sunt dificile. Importanța uh, relațiilor comerciale pe întreaga insulă a Irlandei. Din punctul de vedere al schimburilor comerciale, majoritatea, 60% din exporturile din Irlanda de Nord, se îndreaptă înspre Uniunea Europeană și cel mai mare beneficiar al acestor schimburi comerciale este Republica Irlanda. Irlanda de Nord are și alte schimburi comerciale um, și mai mari cu, cu Regatul Unit, însă dincolo, dincolo de exporturile înspre Regatul Unit, principalul uh, destinatar al exporturilor din Irlanda de Nord este Republica Irlanda. Uh, și se pune întrebarea ce se va întâmpla la frontieră din punctul de vedere a schimburilor comerciale uh, lipsită de orice fricțiune în urma retragerii din Uniunea Europeană a Regatului Unit. Și există câteva sectoare care sunt uh, mai vulnerabile. În primul rând, agricultura, datorită dimensiunii tarifelor impuse dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană fără niciun fel de acord. Fără a intra în prea multe detalii, Organizația Mondială a comerțului prevede tarife vamale de până la 50, 57%. Agricultura reprezintă 35% din exporturile din Irlandei de Nord, mult mai mult decât media din, din Regatul Unit și politica agricolă comună este foarte importantă pentru veniturile uh, agricultorilor din Irlanda de Nord. Uh, trebuie să înțelegem că foarte mulți agricultori au votat pe, să părăsească în Uniunea Europeană, deci identitatea a fost, uh, identitatea a fost mult, uh, foarte importantă. Uh, primul ministru și uh, primul ministru adjunct din Irlanda de, de Nord, anul trecut au, au afirmat că Irlanda de Nord este foarte vulnerabilă din punctul de vedere al pierderilor pierderilor uh, fondurilor europene. Deci există o posibilitate de a merge înainte, ținând seama de aceste cifre care nu ne dau motive să fim foarte optimiști. Există câteva opțiuni pe care le-am listat aici, însă unele din punct de vedere politic s-ar putea să, să se dovedească a fi foarte dificile, însă trebuie să ne gândim la toate. În primul rând, regat, Regatul Unit dorește să părăsească piața unică, să iasă din Uniunea Vamală. Se, se pare că și-a schimbat uh, poziția privind uh, Uniunea, Uniunea Vamală să plătească acces, un acces la Uniunea Vamală, astfel încât să nu există tarif, tarife și să există o frontieră cu controle mai puțin uh, stricte și acest lucru ar fi pe placul Republicii Irlande și să se ajungă la un acord de reglementare care să țină seama de necesitățile Regatului uh, Unit. Se pune întrebarea de ce Uniunea Europeană ar putea să ofere un asemenea acord pe măsura nevoilor Uniunii Europene, ținând seama că Regatul Unit dorește să părăsească Uniunea Europeană. O altă opțiune ar fi un statut special pentru Irlanda de, de Nord, însă unioniștii nu sunt de acord cu un statut special uh, pentru Irlanda de Nord, consideră că acest statut uh, ar însemna, de fapt, uh, alunecarea pe o pantă care se va sfârși cu unificarea, uh, unificarea insulei. Uh, ar exista sub această opțiune un uh, schimburi comerciale fără niciun fel de, ta, de, tari, de tarife. Ar trebui să există reguli stricte despre ce anume, care sunt produsele pe care Irlanda de Nord uh, are voie să le transmită înspre Marea Britanie. Deci ar exista un, un regim tarifar între Irlanda de Nord și Regatul Unit, ceea ce nu ar fi foarte acceptabil pentru uh, unioniști, însă ar exista un liber schimb uh, perfect în pe insula Irlanda și acest lucru ar permite ca Irlanda de Nord să rămână partea Uniunii Vamale cu Uniunea Europeană. Este o cale posibilă de urmat, însă este foarte dificil de acceptat, mai ales pentru unioniști, pentru care statutul uh, special este problematic. Care sunt celelalte opțiuni? O serie de acorduri sectoriale între Uniunea Europeană și Irlanda de Nord, Uh, ar fi o opțiune, de exemplu, pentru agricultură, pentru că astfel s-ar, păstra, păstra o frontieră cu controle mai, uh, mai puțin uh, stricte, pentru că nu ar exista tarife pentru produsele agricole care fac obiectul principal al schimburi comerciale. O altă opțiune ar fi existența unor tarife, însă s-ar păstra în același timp ideea unei uh, unei frontiere cu controle cât mai reduse. Toată lumea își dorește o asemenea frontieră cu controle mai uh, reduse. astfel încât uh, infrastructura vamală să nu se regăsească în apropierea frontierei. Toate, toate procedurile vamale să poată fi făcute, de exemplu, pe, pe internet. Deci ar, ex, ar exista un regim Uh, vamal uh, diferit, însă controlele vamale um, ar avea, ar avea loc însă sub o altă formă, însă nu știu dacă această opțiune este viabilă și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere uh, politic. O altă opțiune se referă la lipsa monitorizării uh, frontierelor cu uh, totul bazându-se pe încredere. Ținând seama că principalele bunuri cu care se face uh, contra, contrabandă, be, uh, benzina și produsele de, de tutun, uh, reprezintă uh, câștiguri de milioane de lire sterline, cred că ar trebui, am fi naivi dacă ne-am gândit că această ultimă opțiune bazată doar pe încredere ar fi uh, viabilă. Dacă va avea loc un Brexit dur, vor trebui să aibă loc, uh, într-un fel sau altul, operațiuni de uh, control la frontieră, de controle vamale și se pune întrebarea unde vor avea loc aceste controle până la urmă. Și mă apropiu de concluzii. Sensibilitatea politică a frontierei rămâne în continuare destul de acută. Este uh, cea mai importantă problemă cu care se confruntă Regatul Unit în contextul Brexitului. Primul ministru Theresa May a declarat că este de neconceput ca frontiera să rămână la fel. S-a întrebat cum este posibil ca frontiera să rămână neschimbată dacă o parte este în Uniunea Europeană și cealaltă parte nu face parte din Uniunea Europeană. Nu spun că în mod automat uh, revenirea la o frontieră mai dură ar duce la reapariția violențelor în uh, Irlanda de Nord. Însă aș dori să spun, uh, puteți să vedeți aici cifrele privind victimele viol- violențelor din ultimii 10 ani, care sunt destul de importante și ar fi în mod afectate dacă s-ar reveni la o supraveghere severă a frontierei. Este o problemă cu un caracter acut în continuare și este o problemă la care va trebui să găsim uh, o soluție și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, uh, domnule profesor Tom, domnule profesor Keating. Deals with... Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Am să mă refer în special la această chestiune um, legată de Scoția, um, țara Gailor și Gibraltar și uh, toate au legătură între ele, practic. Câteva comentarii generale, în primul rând referitor la legătura dintre proiectul european și descentralizarea în Regatul Unit și câteva îngrijorări legate de consecințele Brexitului, cel puțin de când a început procesul după notificarea prin articolul 50. Primul punct se referă la natura Regatului Unit ca și stat și relația sa cu ordinea supranațională a UE. De multe ori se spune că Brexitul uh, înseamnă să iei înapoi de la Europa putere și suveranitate, să le readuci poporului britanic uh, sau uh, înapoi în Regatul Unit, astfel încât să avem un stat unitar din nou în Regatul Unit. Și dacă ținem cont de ce se întâmplă în afara Angliei, e clar că există multe complicații, pentru că Regatul Unit este văzut ca un sistem complex, ca o uniune multinațională, în care fiecare națiune are o relație diferită cu centrul și, uh, deci, potențial și cu Europa. Suveranitatea este partajată și există identități multiple Știm că, de exemplu, în Scoția foarte mulți se simt scoțieni și britanici în același timp și există un echilibru care din când în când se schimbă într-un sens sau în celălalt. Aproape toată lumea uh, nu este surprinsă pentru că cu toții uh, împărtășesc același uh, sistem de identitate partajată. Pe de altă parte, avem o Constituție care a evoluat, în special în ultimii 20 de ani, printr-un uh, proces uh, gradat de descentralizare cu o, o uh, preluare de competențe la nivelul regiunilor, astfel încât s-a ajuns la o descentralizare centrală în Scoția și țara Galilor și ne îndreptăm către un sistem federal fără să-l numim astfel, ne îndreptăm către o destinație necunoscută, însă până la urmă e vorba de o negociere fără să ai un obiectiv prea clar. Deci dacă ne gândim la Regatul Unit în felul acesta, atunci Regatul Unit seamănă foarte mult cu Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea procesul european și procesul de uh, descentralizare în Regatul Unit, uh, practic au mers uh, mână în mână și Uh, iată de ce um, eliminarea acestui cadru european va aduce multe probleme. Asta într-un prim rând. În al doilea rând, apartenența la Uniunea Europeană a <clears throat> permis uh, un proces de descentralizare mult mai extins decât ar fi fost posibil altfel, pentru că a existat un cadru european care să țină cont de problemele actuale, care să mențină piața, să mențină concurența pe picior de egalitate, să țină cont de toate consecințele care au apărut. Deci, în multe domenii de politici, nu există practic o politică britanică, un cadru britanic sau ministere competente la nivel britanic și aici uh, se include practic și educația, care uh, nu este neapărat relevantă pentru Uniunea Europeană, dar există și alte domenii, cum ar fi agricultura, politicile de mediu sau alte domenii importante, cum ar fi justiția și afacerile interne. În toate aceste domenii, Regatul Unit uh, există ca și unitate doar în cadrul Uniunii Europene, pentru că există mecanisme care permit ca aceste regiuni competente să se implice în politicile uh, britanice în cadrul UE. Un lucru care este oarecum neobișnuit pentru statele membre în UE, pentru că Regatul Unit nu este uh, chiar o federație, dar nu este nici un stat unitar sau complet unitar. Deci dacă iei această, acest cadru european, înseamnă că uh, Regatul Unit este expus unor dificultăți uh, în plus și ținând cont de Constituția acestuia și Uh, de aceea ar fi fost uh, mai bine să trecem sub tăcere toate problemele acestea pentru că uh, vor fi multe. Deci, atunci când, de exemplu, pentru Scoția se prevăd tot felul de probleme, mai bine lăsăm deoparte problemele decât să vorbim despre ele. Și, în al treilea rând, în toate situațiile de descentralizare există o clauză în care se spune că legislația europeană se aplică direct Uh, autorităților competente în acele regiuni descentralizate. De exemplu, uh, Convenția pentru Drepturile Omului de la Consiliul Europei și așa mai departe. Deci, o bună parte din aceste domenii sunt acoperite de legislația europeană. Pe de altă parte, în urma Brexitului nu există o soluție care se aplică automat. Trebuie să se facă ceva și soluția minimă ar fi aceea de a elimina, în primul rând, acele clauze din procesul de descentralizare prin care se spune că legislația europeană trebuie aplicată, pentru că nu va mai exista legislație europeană. Deci ceva trebuie să se facă și acest ceva uh, este acum în uh, proces, în curs de a fi analizat. Pe de altă parte, re rezultatele la referendum în Regatul Unit au fost uh, foarte diferite. Am auzit ce s-a întâmplat în Irlanda de Nord și știm foarte bine. Rezultatul a fost uh, pentru a rămâne, însă comunitățile s-au pronunțat în mod diferit. În Scoția, rezultatul a fost de 62% pentru a rămâne în UE, ceea ce reprezintă o cifră destul de semnificativă. Iar în țara Galilor, rezultatul a fost asemănător cu cel din Anglia. Bineînțeles, și aici există mai multe diferențe și nuanțe pentru rezultatul din Anglia. Însă, dacă ne gândim la rezultatul din Scoția și din Irlanda de Nord, acestea nu au avut uh, consecințe asupra rezultatului final al referendumului, dar din punct de vedere politic, consecințele sunt extrem de semnificative. Aceasta a afectat uh, felul în care, uh, practic, au evoluat negocierile. Nu știm exact ce se va întâmpla și există o stare de confuzie legată de negocieri. În Regatul Unit nu avem o Constituție scrisă, avem legi care guvernează um, acest proces de descentralizare, însă e vorba de legi ordinare. Însă există și convenții, convenții care sunt uh, testate acum și care practic spun că competențele uh, care au fost uh, descentralizate uh, nu se pot schimba fără consimțământul acelor regiuni. Iată deci o convenție pe baza Constituției britanice. Deci nu există o soluție simplă pentru a rezolva conflictele ce pot apărea pe marginea acestor chestiuni. E clar că instanțele sunt singurele care se pot pronunța și deci ne îndreptăm către mai multe conflicte de natură constituțională care ar putea fi eventualele consecințe. Există trei uh, scenarii posibile la care ne-am putea gândi. Ar putea exista, în primul rând, un proces de recentralizare. Dacă suveranitatea va fi preluată din nou de Westminster, asta înseamnă, practic, o recentralizare. Dacă competențele vor reveni de la nivel european către Regatul Unit și deci la Westminster, aceasta implică de asemenea un proces de recentralizare. Și uh, toată lumea este foarte conștientă de acest proces în țara Galilor și în Scoția, însă uh, de multe ori uh, procesul este ignorat la Londra, pentru că lucrurile sunt văzute din altă perspectivă și de multe ori aceștia consideră că competențele vor veni la ei, în timp ce în Scoția și în Țara Gailor se pune problema unde vor fi, unde vor fi uh, preluate acele competențe. Există și niște părți uh, specifice care au fost decentralizate la nivelul Regatului Unit, dar și la nivel european. De exemplu, politicile de agricultură sau de mediu, uh, în proporție de 100% sau 99% în ziua de astăzi, de asemenea, justiția și afacerile interne. Și există un consens destul de larg în Regatul Unit că va fi nevoie de un cadru pentru ca aceste politici să funcționeze, că e nevoie de o coordonare care să înlocuiască cadrul european. Și uh, guvernul uh, uh, din țara Gailor, din Scoția și al Regatului Unit sunt de acord asupra acestui uh, principiu, însă nu se știe cum se va produce în practică. Guvernul britanic a propus ca toate aceste competențe să revină inițial, într-o primă fază, la guvernul central și după aceea să se hotărească ce competențe vor fi predate sau nu. Scoțienii spun că o astfel de soluție este de neacceptat pentru că aceste competențe le aparțin și nu țin de Westminster și e vorba aici de o chestiune de principii. De altfel, scoțienii au indicat că nu vor recomanda a Parlamentului Scoțian și din țara Galilor să accepte, să-și dea consimțământul pentru această lege. Și ce se întâmplă dacă refuză să dea undă verde? Nu știm, practic. Probabil că din punct de vedere legal nu prea multe, dar aceasta ar putea uh, pune lucrurile la încercare din punct de vedere constituțional și am putea ajunge la un conflict constituțional în legătură cu uh, o felul în care această legislație de retragere va fi adoptată sau nu. În sens mai larg, Guvernul Regatului Unit a arătat că dacă nu există o piață unică europeană, atunci va trebui să inventeze o piață unică britanică, ceea ce ar implica anumite prevederi la nivelul unui cadru care să corespundă celor din UE, însă numai pentru Regatul Unit. Dar nu s-a spus nimic despre felul în care un astfel de cadru ar putea funcționa. Așa că așteptăm să vedem care ar fi consecințele unui astfel de cadru, pentru că acesta ar putea fi uh, un alt motiv pentru a avea măsuri suplimentare. Pe de altă parte, o a doua posibilitate ar fi uh, o dezintegrare a Regatului Unit în loc de recentralizare. În urmă cu șase luni sau chiar un an după Brexit se vorbea deja de acest lucru. Uh, ținând cont de rezultatul diferit din uh, Irlanda de Nord sau din Scoția, s-ar putea ca Regatul Unit să se destrame, uh, Irlanda de Nord să se unească cu Republica Irlanda, Scoția să ceară independența și să devină independentă pentru a rămâne în UE argumentul fiind aici că Scoția a votat pentru a rămâne în Regatul Unit și după aceea au votat să rămână în UE și acum li se spune că nu poate să aibă ceea ce au vrut, că nu poate să rămână în ambele Uniuni și că trebuie să aleagă una dintre cele două. Deci guvernul scoțian a propus încă un referendum, însă aici apare o altă problemă cu o dublă fațetă. În primul rând, pentru un nou referendum ar avea nevoie de Uh, undă verde din partea Westminsterului și, în al doilea rând, dacă Scoția ar deveni independentă în UE, atunci ar exista o frontieră dură în UE între Scoția și Anglia, exact cum se întâmplă între cele două Irlande și nimeni nu-și dorește asta. Deci nu există o soluție simplă nici aici și la fel și pentru Irlanda de Nord. Uh, ați auzit vorbindu-se despre această frontieră dură și oricum sondajele arată foarte clar că susținerea pentru independență în Scoția după referendumul din 2014 nu s-a schimbat, a rămas la nivelul de 45% cu uh, mici fluctuații de 3% în sus, în jos. Deci nu a existat uh, un, uh, o creștere specială după Brexit. Un al treilea scenariu ar fi acela al diferențierii. Intervenție fără microfon din sală. Da, microfonul s-a stins, înseamnă că mi s-a terminat timpul. Deci, un proces de diferențiere pentru a-și găsi locul, propriul loc în Uniunea Europeană. În țara Galilor nu se urmărește așa ceva, pentru că ei au votat uh, să plece, însă scoțienii da și au venit deja cu propuneri pentru ca Scoția, de exemplu, să rămână uh, pe piața unică, în timp ce restul Regatului Unit, uh, Regatului Unit părăsește piața unică. Este foarte complicat, dar oricum Regatul Unit a arătat că nu poate negocia un astfel de aranjament, deși s-ar putea să o facă și probabil o va face pentru Irlanda de Nord, dar nu și pentru Scoția. Deci, iată, ne aflăm într-o situație foarte delicată, pentru că, de fapt, niciunul din cele trei scenarii nu oferă soluții pentru problemele existente. Acum, în ceea ce privește guvernul din, Sco din Scoția și țara Galilor, se pune problema rolului lor în cadrul negocierilor. Guvernul britanic a spus că vor avea un Brexit pentru Regatul Unit, deci toate părțile vor fi implicate în proces și există un, o comisie ministerială comună pentru negocieri, uh, după modelul comisiilor ministeriale, pentru a oferi inputul necesar administrațiilor descentralizate și pentru că acestea să participe în negocieri. Însă întâlnirile nu uh, sunt uh, foarte regulate. Există o astfel de ședință programată pentru peste două săptămâni. Ultima a fost imediat după alegeri iar guvernul scoțian și cel din țara Galilor au spus că nu sunt deloc uh, mulțumite de rolul lor în acest proces, pentru că au senzația că nu primesc documentele la timp, nu poate să facă intervenții înainte ca Regatul Unit să-și prezinte poziția oficială și nu se simt integrați în uh, ciclul de negocieri. Deci aceasta va fi o problemă destul de mare între guvernul central și uh, administrațiile decentralizate. Să vedem însă ce se întâmplă și cu Gibraltarul unde situația este foarte diferită față de restul uh, regiunilor descentralizate, pentru că Gibraltarul nu este o administrație descentralizată, depinde de coroana britanică, este singurul teritoriu care se află sub acest regim în Uniunea Europeană, dar este integrat în UE în multe feluri. De exemplu, este parte a pieței unice, însă nu și la Uniunea Vamală, este uh, reprezentat aici la Parlament. Există o circumscripție care este reprezentată în uh, sud-vestul Angliei și uh, în referendum au votat uh, în proporție de 97% pentru a rămâne în Uniunea Europeană, deci aproape cu unanimitate. Însă, iată, și în acest caz uh, Gibraltarul este afectat de uh, Brexit și nu își mai poate menține poziția pe care o are acum în UE și care o are în virtutea apartenenței Regatului Unit la Uniunea Europeană și nici nu poate negocia cu Uniunea Europeană direct. Trebuie să o facă prin intermediul Regatului Unit. Însă chestiunea Gibraltarului nu este atât de complexă dacă ne gândim la celelalte probleme din Scoția și țara Galilor. Principala problemă care se pune aici este libertatea de circulație la frontieră. Sunt probleme cu accesul uh, pe piață uh, pentru serviciile financiare. Mm Însă problema este că forța de muncă în principal vine din Spania, sunt cetățeni spanioli care traversează frontiera sau membrii ai UE care traversează frontiera zilnic pentru a lucra în Gibraltar. Deci uh, Gibraltarul își dorește să mențină frontiera deschisă și din punct de vedere tehnic aceasta n-ar prezenta probleme uh, prea mari. De altfel, uh, guvernul scoțian uh, a susținut întotdeauna libertatea de circulație, însă asta ar crea probleme la nivelul uh, frontierei între Scoția și restul Regatului Unit. Însă există și o altă parte implicată în cazul Gibraltarului, și anume Spania, și Consiliul European a arătat deja că Spania trebuie să își dea acordul pentru orice acord care se uh, face și s-ar aplica Gibraltarului. Deci trebuie să se ajungă la o soluție cu Spania și uh, în felul acesta s-ar putea să ajungem la o soluție prin care frontiera să rămână deschisă. Totul depinde de situația politică, de voința politică, însă o parte din uh, uh guvernul uh, uh, britanic uh, este dispus să facă niște concesii, nu, lucrurile nu stau chiar ca în cazul Scoției și a țării Galilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Keating. Avem ceva timp la dispoziție dacă sunt întrebări sau uh, comentarii. Diana James, vă rog. Presentations. Mulțumesc. Interesante prezentările. Eu sunt eurosceptică, după cum știți, și voi spune un lucru ar fi important să vă spuneți uh, din start care poziția, deși văzând de unde veniți, ce educație aveți, e clar că sunteți pentru rămânerea Marii Britanii în UE. Uh, Câteva întrebări, dacă nu vă deranjează totuși. <clears throat> Domnule Ton, referitor la Irlanda de Nord, dacă aveți timp în după amiaza asta, ați putea reexamina mai în detaliu opțiunile uh, pe care Comisia de Negociere Brexit le-a înaintat, comparativ cu punctele pe care le ridicați în discuție, cel puțin două, trei puncte sunt utile și merită comparate. Deci care e poziția guvernului față de ce spuneați dumneavoastră? Ar fi corect să faceți așa. Și în al doilea rând, ne puteți da o indicație în legătură cu accesul la informații pe care le are guvernul uh, maiestății sale. Am vrea să știm care e plus valoarea pe care o oferiți dumneavoastră la astfel de reuniuni. Ar trebui să testăm noi conceptele, să verificăm conceptele despre care vorbiți dumneavoastră și informațiile despre care vorbiți dumneavoastră și să cerem o confirmare din partea reprezentanților oficiali britanici. Eu mă consider în primul rând glenzoaică, după aceea britanică. Și mă îngrozea faptul să aud aici uh, și să aud deja că oricine care se consideră ca fiind în primul rând englez e un rasist. Însă trebuie să recunoaștem acest lucru. Uh, sunt uh, cumva și scoțiană prin originea mea. Mă consider însă englezoaică pentru că m-am născut în Anglia. Oamenii uh, țin la locul unde s-au născut și la moștenirea care vine de acolo. Acum, tot am auzit despre istoria Marii Britanii și cum s-a format ea prin război, prin agresiune, dacă vreți, însă a existat și o uniune voluntară din cauza poziției financiare în care se afla Scoția și care a dus la o împărțire a puterii între Scoția și Westminster. Nu credeți că ar fi util să țineți cont și de acest lucru în prezentarea dumneavoastră? Și ultimul comentariu, dacă îmi permiteți. Ați vorbit despre marea lege de abrogare, de includerea mm, legislației europene în cea britanică. Însă ați putea să ne clarificați exact. Dumneavoastră sugerați că dacă această lege va trece, și dacă toate legile existente vor fi adoptate în legislația britanică, atunci asta nu ar uh, soluționa îngrijorările despre care vorbeați dumneavoastră, deoarece se acordă multă încredere acestei legi în ceea ce privește protejarea cetățenilor prin legislație. Deci dacă dumneavoastră sugerați că uh, nu există această protecție, e bine, acest atelier din punct de vedere e clar uh, părtinitor din stat. Și în ultimul rând, referendumul uh, cu privire la independența Scoției ar trebui tratat, abordat separat de cel cu privire la ieșirea din Marea Britanie. Și mă bucur că ați spus că nu avem aici o alegere binară a existat și un calendar diferit între cele două și dacă sugerați că Scoția ar trebui să aibă din nou ocazia de a organiza un referendum de independență, vă reamintesc că cele mai recente sondaje uh, arătau că 60%, cam 60% din scoțieni nu-și doresc uh, independența Scoției. Mulțumesc foarte mult! Thank you doamna Bresu. Le cufie. E... Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați adus discuțiile la un nivel mai ridicat, dar poate că acum vedem de fapt că lucrurile sunt și mult mai, mult mai complexe decât ne închipuiam noi. Dumneavoastră, stimați oaspeți, spuneați că frontierele ar trebui să rămână deschise în Irlanda, deci între Irlanda de Nord și Republica Irlandeză, ar trebui să rămână deschise între Scoția și țara Galilor și restul Europei și de asemenea că ar trebui să rămână deschise în Gibraltar. Deci singurul loc unde ar trebui să existe o frontieră ar fi între țara Galor și Anglia. Deci asta e concluzia pe care o trag eu din calculele făcute în funcție de ce a spus dumneavoastră și s-a soluționat și problema Irlandei de Nord. Deoarece frontierele cu Anglia ar fi singurele care ar rămâne, practic, care s-ar menține. E clar că e un paradox, însă Cu cât aud mai multe îngrijorări exprimate din partea diferitelor părți uh, ce vin din Marea Britanie, cu atât văd cât de greu e să abordăm această chestiune în logica unui Brexit dur. E clar că dacă se optează pentru un Brexit soft, deci uh, o Mare Britană în piața unică și în Uniunea Vamală, atunci principalele probleme vor fi soluționate, printre care și unele probleme legate de finanțarea europeană, agriculturii sau altor activități pentru politica de dezvoltare, de pildă, mai ales în Scoția, Țara Galor și Irlanda de Nord. Însă asta s-ar putea soluționa. Deci Marea Britanie să nu mai își plătească contribuții și să aibă o politică proprie de sprijin a agriculturii. Bineînțeles că dacă va fi în, pe piața comună, ar trebui totuși uh, să aibă o politică de coeziune internă. Nimeni nu poate să împiedice Marea Britanie să facă acest lucru de care e resursele. Deci e o problemă de bucătărie internă a britanicilor. Însă eu nu reușesc să întrevăd o altă soluție la toate problemele pe care le-ați ridicat dumneavoastră în discuție. E foarte clar că încă există probleme și acum de control al frontierelor. Și în ultima perioadă am văzut ce probleme vamale avem deja cu Marea Britanie. În curs știți că este o procedură de încălcare a dreptului comunitar. Deci pentru noi, pe rasamblu, va fi foarte greu să acceptăm o frontieră cu frontiere inexistente, fluide sau aproape imperceptibile în situația asta. Întrebarea mea pentru noastră următoarea. Credeți că e posibil să ne gândim mai degrabă la un, moment, la un model pe care îl uh, cunosc eu personal um, din Elveția. Elveția nu aparține decât parțial uh, pieței unice, nu face parte din Uniunea Vamală, însă, în schimb, face parte din zona Schengen, deci are liberă circulația persoanelor. Ale se fac asupra mărfurilor, mai ales mm, nu la, să zicem, mărfurile transportate direct de persoane, ci când uh, traversează încărcători mai uh, mari uh, la frontieră. Deci credeți că ar fi posibil așa ceva să soluționeze astfel problema circulației persoanelor? Însă nu și a mărfurilor. Deși poate că mărfurile pot fi gestionate mai ușor. Și acum o altă ipoteză. Corbett, colegul Corbett vorbea despre asta. În cazul Irlandei de Nord ne-am putea închipui că frontiera UE ar ajunge să fie uh, transferată în porturile de acolo din Irlanda, pentru ca Irlanda să aibă în continuare libertate de mișcare în interior, însă nu și în exterior. Deoarece asta pare foarte greu de uh, permis. Eu nu credem că Uniunea Europeană poate să permită așa ceva. Doamna Childers, Nessa Childers. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, eurodeputată din Republica Irlandeză și membra grupului socialist. Aș vrea o întrebare foarte simplă. Opinia dumneavoastră mi se pare că nivelul de complexitate despre care <laughs> vorbim crește de la o zi la alta. Și dat fiind că totuși vorbim de o perioadă scurtă de timp, uh, mi se pare că crește probabilitatea destrămării acestor negocieri tocmai din cauza complexității. Ianis Varoufakis, fostul ministru al economiei din Grecia, vorbea despre UE că e Hotel California, poți să intri, dar nu mai poți să ieși. El nu era pentru Brexit, ceea ce a fost surprinzător pentru mulți. Însă, dați fiind cum stau lucrurile și dați fiind că Republica Irlandeză <laughs> s-ar putea să intre uh, într-o încurcătură atât de mare, ce perioadă de timp credeți dumneavoastră că ar fi rezonabil aici, ca perioadă de tranziție, pentru a părăsi Uniunea Europeană. Știu că nu se întâmplă articolul 50, nu trebuia să fie declanșat, <laughs> era un element de descurajare mai degrabă. Deci putem reduce această perioadă de coșmar 3, 5, 7 ani, cât poate fi. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre asta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Vă dau cuvântul, după care vom avea încă o rundă de întrebări. Vă mulțumesc. Diane, first. Um, first of all, my, my, my position. Uh, I, I come as a, a new... Acum, poziția mea aici, cine sunt eu? Sunt un profesor universitar și trebuie să vă spun <laughs> că lucrul cel mai frumos pe care l-am auzit în viața mea a fost de la o studentă care mi-a spus după trei ani de zile Domnule profesor, niciodată nu știm cum votați dumneavoastră. Și același lucru s-ar putea spune și despre uh, poziția mea față de Brexit. Cine știe, poate că uh, voi fi fost și pentru ieșirea <laughs> din, din UE, dar în orice caz eu nu m-am implicat oficial în campanie deloc. Acum, Documentul guvernului maestății sale cu privire la Irlanda Nord e un pas înainte față de documentul lansat mai pe, spre începutul anului 2017, unde nu prea se vorbea despre consecințe, despre problemele Irlandei de Nord. Și în multe feluri a fost uh, o repoziționare utilă a poziției guvernului britanic principale obiective este să avem o zonă de, de circulație comună liberă. Cred că acesta este obiectivul principal. Trebuie să se mențină acest spațiu. Există anumite probleme legate de politica de imigrație britanică. Asta e drept. Dacă vrei o intrare pe ușa din spate în Marea Britanie, vii prin Irlanda, prin Republica Irlandeză. Asta e clar deoarece nu vor exista acolo ofițeri la, la graniță. Însă nu imigrația a fost uh, practic un motiv pentru care au votat oamenii cum au votat în Irlanda de Nord. E interesant să vezi ce a motivat pe oameni când au votat la referendum. Identitatea unionistă, naționalistă, nu ținea de emigrație, nu există mari diferențiere pe categorii de vârstă și nu prea ține nici de clasa socială. Deci toate variabile demografice aplicabile în cazul Angliei, Scoției sau țării Galilor nu prea se aplică în Irlanda de Nord. Deci zona comună de circulație să nu fie o graniță fizică. David Davis a spus foarte clar că nu își dorea acolo structuri fizice de control a frontierei. Și asta își dorește și guvernul irlandez, însă va fi permis așa ceva, va fi posibil? Și cred că acum e o chestiune pe care trebuie să o discute Guvernul Irlandei și Uniunea Europeană. Poziția britanică însă e ambigă într-o privință și anume accesul la Uniunea Vamală. Se renunță sau nu la el? Aici, bineînțeles, suveranitatea britanică e în joc de a încheia acorduri comerciale, însă, de asemenea, ne întrebăm dacă guvernul britanic va fi gata pentru a plăti accesul la Uniunea Vamală, dacă ar permite așa ceva Uniunea Europeană, pentru a încerca să soluționeze problema uh, de pe insula Irlandei. Acum, uh, referitor la informațiile pe care le are guvernul britanic. Eu am fost la audiere și în fața uh, Comisiei de Afaceri Constituționale din Camera Lorzilor. Există acolo foarte multe informații la care se poate avea acces. Referitor la întrebarea doamnei Diana Gem, nici eu nu voi spune cum am votat în referendum, nici în cel din Scoția sau nici la o altă alegere. E, ține de etica mea profesională obținem multe informații de la guvernul britanic, bineînțeles. În mod regulat avem uh, contacte cu toate departamentele din guvernul britanic și cu uh, guvernele descentralizate. De asemenea, avem acces la nivel oficial pentru informări off the record, ceea ce e foarte constructiv pentru că suntem suficient de discreți pentru a nu spune ce se întâmplă la aceste reuniuni. Acum, problema legată de Anglia. Nu m a referit la asta, însă e interesant. Cum percepem noi Anglia ca parte a Marii Britanii? Poate că a fost neglijat acest lucru în Constituție, însă asta nu ținea de mandatul meu aici. Da, Marea Britanie Uniune voluntară, pe bază voluntară. Ăsta a fost și argumentul meu și se negociază. Negocie națiunile care aparțin Regatului Unit își negociază poziția lor acolo și bineînțeles că asta trebuie să o facă înțelegându-se cu celelalte națiuni și asta s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, se devine din ce în ce mai greu acum în urma Brexitului. Referitor la Marea lege de retragere din Uniunea Europeană. Aici e vorba de suprapunerea competențelor la care mă refeream. Totul va ajunge înapoi la Westminster și Westminster va hotărâ ce anume va merge în uh, guvernele descentralizare. Și asta e o problemă din punct de vedere constituțional în blogurile mele și în alte locuri am spus că au existat probleme tehnice legate de acest concept al uh, legislației europene reținute. Uniunea Europeană, de exemplu, a legiferat în anumite domenii. Deci ce anume vom păstra din legislația europeană? Asta va fi, practic, uh, <laughs> subiectul, uh, obiectul, mă scuzați, unor litigi, clar. Doamna Breso vorbea despre frontiere. Cu toții ne dorim frontiere deschise, dar de, ăsta e punctul de pornire pentru toată lumea, ceea ce e foarte important. Întrebarea e cum vei face asta. Brexitul și descentralizarea constau în uh, uh, schimbarea frontierelor. Poate că frontierele ar trebui să devină mai permeabile, chiar deci dacă vor mai exista. Acum opțiunea unui Brexit soft. Asta e preferința guvernului din țara Galilor. E pe locul 2 sau 3 la preferințe pentru guvernul scoțian. Da, un uh, Brexit soft ar fi mult mai ușor pentru noi. Guvernul din țara Galilor și Scoțian, uh, aceste guverne își doresc uh, piața internă, Uniunea Vamală, și mai ales guvernul scoțian uh, susține foarte mult libera circulație și un Brexit soft ar soluționa multe din aceste probleme. De aceea ambele guverne se îndreaptă acum către uh, coaliția pentru soft Brexit. O parte din cabinetul uh, britanic, o parte din Partidul Conservator, din laburiști și liberali și verzi, deci sunt cei pentru un Brexit soft. Uh, Însă, dacă nu se va întâmpla așa, vom ajunge la frontiere fizice. Modelul elvețian. S-a menționat, însă guvernul uh, britanic a zis că nu-și dorește acest model elvețian și nici UE, pentru că e prea complicat. Există 120 de acorduri bilaterale între UE și Elveția. Există libera circulație și a fost și o problemă cu, cu guvernul elvețian cu câțiva ani pe tema asta și britanicii nu-și doresc așa ceva. Frontiera între insula irlandează și insula britanică ar fi o idee, însă unioniștii n-au cum să fie de acord cu așa ceva niciodată. Acum, perioada de tranziție. Nu știm ce înseamnă asta. E ambivalent. Înseamnă că se vor face toate negocierile și că totul se va încheia până în martie 2019 și vom implementa totul sau vom negocia și în timpul perioadei de tranziție. Deci nu știm exact. Mie nu mi-e clar ce crede guvernul britanic. Nu e posibil. Guvernul britanic se pare că vrea să sugereze că înțelegerea finală va apărea în timpul acestui proces. Însă trebuie să fim clari. Theresa May vorbea despre perioada de implementare, după aia de perioada de tranziție. Ce e clar e că nu ai cum să închei tot procesul în 2 ani. Toți, cu toții suntem de acord cu această privință. Unele lucruri trebuie puse deoparte, lăsate pe mai târziu. Nu știm exact ce se va întâmpla. Unele aranjamente temporare, cine știe cât vor dura, de fapt. Pe scurt, sunt de acord cu Michael în legătură cu modelul elvețian. E prea complicat. Poate că îl putem reduce la o serie de sectoare în care se desfășoară majoritatea comerțului între Irlanda de Nord și Irlanda și Republica. În ceea ce privește acum locul unde vor fi localizate punctele de trecere a frontierelor, ei bine, unioniștii insistă că nu vor să existe verificări ale pașapoartelor când se trece dintr-o parte în alta, dacă mergi din Irlanda de Nord sau către Liverpool sau în Scoția. Deci pentru ei e un uh, punct de netrecut acesta. Deci nu sunt, nu vor să accepte uh, astfel de controle naționaliști, înțeles sau altă părere. Acum, tranziția. Ce a făcut guvernul <laughs> britanic până acum e să tragă de timp să mai obțină 2 ani de tranziție, însă nu cum să încheie acorduri comerciale nici în ăștia 2 ani în plus. Deci e o tranziție către ce? <laughs> Către o înțelegere sau doar amână lucrurile? Eu cel puțin așa interpretez lucrurile momentan. Thank you. Richard, Richard Corbett. Domnul Corbett. Am dorit să spun că am asistat la două prezentări excelente care ne-au prezentat problemele și dilemele apărute în urma Brexitului și m-au dezamăgit în același timp întrebările care v-au fost adresate din partea lui Diane James, care v-a pus sub uh, semnul întrebării obiectivitatea. Am încercat să vă eticheteze și mă gândesc că a făcut acest lucru pentru că ce ne spuneți este că complexitatea Brexitului, dificultățile care apar în urma Brexitului, uh, Uh, problemele despre care, la care nimeni nu s-a referit uh, înaintea referendumului sau nimeni nu a explicat uh, lucrurile în detaliu atât de mare, au devenit evidente acum. Cred că de aceea Dumnezeu consideră că trebuie purtată în continuare această uh, bătălie și că în continuare se, de, se poartă această dezbatere în Regatul Unit dacă Marea Britanie trebuie să se răzgândească sau nu. Deci, din acest punct de vedere, recunoaște și ea în mod automat că această dezbatere se continuă și în Regatul Unit. Întrebarea mea se referă la frontiera între um, Irlanda de Nord și Irlanda, Republica Irlanda. Ținând seama de, pornind de la diferitele opțiuni pe care le-ați menționat și problemele aso- asociate cu fiecare opțiune în parte, uh, nu ați uh, considera că singura soluție care este viabilă din punct de vedere politic și viabilă și din punct de vedere tehnic, uh, plecând de la premisa că uh, Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, este ca totul să rămână în Uniunea Vamală? Cu microfon, vă rugăm. Vă mulțumesc, domnule profesor Michael Keaton. Ați spus că Gibraltarul depinde de coroana britanică. Este un teritoriu de peste mări, cu un statut diferit. Dispune de propriul parlament, de propria Constituție modernă și, de fapt, Marea Britanie este responsabilă doar de securitatea externă și internă a Gibraltarului. Săptămâna trecută am putut să vizitez Gibraltarul, unde m-am întâlnit cu membrii ai guvernului și am putut să văd uh, cât, ce abordare pragmatică au vis-a-vis -vis de uh, Brexit. Și cred că merită să atragem atenția asupra faptului că 96% din locuitorii Gibraltarului au votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Și eu am susținut Brexitul și am fost uh, intrigat de această situație. O zonă care se consideră ca fi britanică, care este foarte Uh, patriotică, poate chiar mai patriotică decât restul Regatul Unit, ar vota să, rămâne, să rămână în Uniunea Europeană. Și am aflat care a fost motivul uh, pentru acest vot sau se tem în legătură cu ce se va întâmpla cu frontiera. Și ce au făcut acum? Au acceptat faptul că Brexitul va avea loc și, ca un guvern pragmatic, au decis că ce ar trebui să facă acum este să analizeze implicațiile, să vadă cum Brexitul poate deveni un succes pentru, pentru Gibraltar și în loc să tragă de timp, au, au acceptat că în afară înseamnă în afară, că vor uh, părăsi piața unică și examinând îndeaproape situația, și-au dat seama că 90 90% din schimburile lor comerciale au loc cu Regatul Unit, doar 10% uh, cu Uniunea Europeană deja nu fac parte din Uniunea Vamală și au creat un plan, sunt foarte pragmatici, sunt fericiți, se uită optimiști înspre viitor și mi se pare că este o lecție pentru mulți dintre noi care trăim în Regatul Unit, poate care provenim din regiuni care au votat să rămână în Uniunea Europeană, dar acum trebuie să accepte că Uniunea Europeană va părăsi, uh, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană și cred că trebuie să acceptăm, chiar și cei din țara Galilor, de exemplu, ar trebui să uh, accepte că oamenii și-au spus cuvântul să profităm de această ocazie și, la fel ca și Gibraltarul, să găsim beneficiile Brexitului și să mergem mai departe. Deci Gibraltarul nu depinde de coroana britanică și uh, vă întreb dacă nu considerați că abordarea lor ar trebui să fie preluată pentru întregul Regat Unit. Vă then I will ask a question if there's nobody else like to take the floor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul. Am eu o întrebare cu caracter academic. Domnul Keating s-a referit la convenții constituționale și convențiile constituționale funcționează în lipsa unei, unei Constituții doar dacă există o cultură puternică de autolimitare. O cultură care există în Marea Britanie. În Marea Britanie. Deci, în termeni formali, de fapt, un sistem de, uh, verific- de, de verificare, de echilibru între puteri există deja există și este respectat în, uh, în, Marea, Britan- în Marea Britanie și ce aș dori să vă sugerez este că aceste convenții nu funcționează la fel de bine atunci când uh, sunt implicate și aspecte identitare. Și cred că amândoi v-ați referit la importanța identității în această dezbatere și aș dori să vă întreb, considerați că am avea nevoie de uh, o schimbare a sistemului în Regatul Unit, astfel încât să avem o constituție așa cum se întâmplă pe această parte a canalului. Pentru că dacă cadrul actual va fi păstrat în forma sa neschimbată, cred că fricțiunile legate de Brexit vor continua. Nu știu care este părerea dumneavoastră. În ceea ce privește, îi mulțumesc lui Richard pentru uh, comentariile, comentariile sale generale. Uh, singura, în ceea ce privește opțiunea de a rămâne în, în Uniunea Vamală, ar, este din multe puncte de vedere opțiunea cea mai uh, atrăgătoare, însă există câteva avertismente, câteva probleme legate de această opțiune. În, în primul rând, din punct de vedere politic, întregul Regat Unit ar trebui să rămână în, în Uniunea Vam, Vamală datorită uh, obiectivul uh, unioniștilor legat de statutul special pentru Irlanda de Nord s-ar descentraliza, s-ar ajunge la un nivel de descentralizare de autonomie pentru Irlanda de Nord uh, fără, fără precedent, necunoscut până acum și acest lucru, din punct de vedere politic, ar fi foarte, foarte problematic. Însă am avea oricum alte probleme, pentru că dacă luăm modelul uh, Uniunii Vamale, deseori este citat exemplul Uniunii Vamale uh, Turciei, care face parte din Uniunea Vamală. Însă, în cazul Turciei, sectorul agricol este exclus din uh, această Uniune Vamală, ceea ce ar fi ridicol pentru Irlanda, Irlanda de Nord, care depinde atât de mult de exporturile agricole. Însă, aceast, acest obstacol ar putea să fie depășit într-un fel sau altul. Însă, o problemă mai mare este reprezentată de suveranitatea schimburilor comerciale de care dorește să se bucure Regatul Unit, care nu ar mai putea să încheie acordul uh, de liber schimb cu alte națiuni, indiferent unde te afli pe scala uh, Brexitului. Uh, dacă susții mai mult sau mai puțin Brexitul, acesta a fost argum, unul din argumentele principale pentru a părăsi Uniunea Europeană, posibilitatea încheierii acestor acorduri de liber schimb în mod liber. Deci, Uniunea, Regatul Unit își dorește un acord uh, uh, care să țină seama de dorințele sale și din punctul de vedere al Uniunii Vamale, care să aibă anumite tarife și așa mai departe, care să permită să uh, facă față probleme reprezentate de frontiera din Irlanda, ceea ce este uh, Uh, fiabil. Există argumente care să-i convingă și pe cei care doresc să rămână în Uniunea Europeană și, și pe cei care au votat pentru ca Regatul unii să uh, părăsească Uniunea Europeană. Teoretic, un asemenea acord este posibil, rămâne de văzut dacă în practică un asemenea acord atât de complex va putea fi negociat cu Uniunea Europeană, pentru că dacă nu, o să avem un regim, uh, un regim uh, vamal um, care nu, nu poate depinde doar de, de faptul că aspectele tehnice vor rezolva problemele. O convenție constituțională, nu știu dacă am putea să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Eu mi-aș dori, dacă ar fi posibil, Uh, posibil organizarea unei adunări cetățenești, așa cum s-a întâmplat în Irlanda, de exemplu, care a avut un succes uh, mult mai mare decât uh, ar fi crezut mulți cinici, din rândul cărora mă număr și, și eu. Deci, cred că am avea nevoie de o, o abordare mai democratică și nu o convenție la care să participe uh, Eh, de exemplu, doar eh, elitele politice, să, să copiem puțin modelul uh, irlandez. În ceea ce privește Gibraltarul, după cum am spus deja, problemele legate de Gibraltar sunt mai puțin serioase decât uh, celelalte părți ale Regatului Unit, pentru că Gibraltarul nu face parte din Regatul Unit și uh, deține deja majoritatea competențelor uh, necesare pentru a face față Brexitului. Deci nu cred că Gibraltarul uh, reprezintă un, uh, un precedent. Deține deja competențele pe care le cere uh, guvernul descentralizat din țara Galilor și din uh, uh Scoția. și acordul va fi găsit cumva între guvernul uh, Regatului Unit, Spania și Uniunea Europeană. A, în ceea ce privește convențiile constituționale, aveți dreptate. Aceste convenții a, uh, funcționează atâta vreme cât există această cultură de autoreținere. În momentul în care aceasta nu mai este atât de evidentă, s-ar putea să ajungem într-o uh, situația de criză similară cu cea actuală. Nu știu dacă am putea să rezolvăm situația printr-o convenție constituțională. Eu sunt foarte sceptic pentru că cei care propun întrunirea unei asemenea convenții constituționale de obicei discută, spun că trebuie să stabilim uh, ideile pe marginea cărora suntem de acord, însă este, este foarte dificil să definim aceste idei. Ce este Regatul Unit? Este o uniune multinațională sau va trebui să discutăm toate aceste uh, aspecte? Și o soluție ar fi pur și simplu să lăsăm deoparte toate aceste, toate aceste discuții. Și dacă nu reușim să ajungem la un acord între cele două tabere din nordul Irlandei, uh, să ne mai gândim uh, în situ- la situația în care ar trebui să discute și cu reprezentanții țării Gal- Galilor, Angliei și Scoției. Poate în viitor o să ajungem în această situație, însă în acest moment orice acord ar fi un caracter foarte, uh, foarte temporar și nu, nu ar, asemenea discuții nu ar depăși caracterul banal de genul democrație este un sistem foarte bun și așa mai departe. Nu cred că este momentul potrivit uh, să avem o asemenea convenție constituțională și oricum nu poate fi organizată acum când ne, suntem în mijlocul Brexitului. Și, într-adevăr, pe parcursul uh, negocierii Brexitului vor fi stabilite precedente care vor avea o importanță apoi uh, pe, pe, vi- pe viitor. Lucrurile se desfășoară atât de rapid, au loc modificări constituționale fără a înțelege acum care va fi, în, în totalitate, care va fi impactul uh, Uh, tuturor acestor uh, modificări. Pentru că trebuie să înțelegem că aceste consecințe nu sunt doar pe termen scurt, vor, vor exista consecințe și pe termen lung. Însă asistăm la modific- mai multe modificări constituționale în această perioadă scurtă de timp decât am asistat în ultimii 100 de ani. Nu tenia la intenție. Domnul Haurei, mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu aveam de gând să intervin, dar iată, s-a discutat tema Gibraltarului și sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește diferențele enorme uh, pentru cazurile comentate, uh, Irlanda de Nord, uh, Scoția, Țara Galilor și ce se întâmplă pe de altă parte în Gibraltar. Am fost surprins de optimismul atât de mare al colegei mele, mele legat de faptul că patriotismul celor din Gibraltar îi va duce la o soluție minunată în afara Europei. Nu pot decât să manifest aici îngrijorarea față de viitorul cetățenilor din Gibraltar, dacă ținem cont de o astfel de perspectivă, pentru că nu e vorba aici doar de frontierele lor, e vorba și de uh, afacerile lor, de industrie, de serviciile fiscale. Practic, întreaga activitate economică și financiară a Gibraltarului depinde și este intrinsec legată de Uniunea Europeană. Și atunci când Brexitul se va formaliza, uh, vom vedea dacă acești 28.000 de locuitori vor avea această capacitate și pot să vă spun că pentru 28.000 de cetățeni sunt 22.000 de companii, de firme, aproape una pe cap de locuitor dacă ei vor avea capacitatea să-și construiască viitorul dincolo de Uniunea Europeană, mi se pare că asta este de un optimism uh, care mă îngrijorează foarte tare pentru ei. Și pot să vă spun, doamnelor și domnilor, că Gibraltarul și Spania sunt obligate să se înțeleagă, pentru că sunt lipite una de cealaltă. Sunt 10.000 uh, de lucrători spanioli care uh, traversează frontiera, deci navetiști, în fiecare zi. Și nu e vorba doar de ei E vorba de o uh, problematică complexă care se referă la spațiul aerian, de porturi, transporturi și așa mai departe. Deci viitorul Gibraltarului trebuie să se găsească și într-un cadru european, dincolo de faptul că uh, comerțul lor este în măsură de nu știu cât la sută doar cu Regatul Unit. Uh, dar e de dreptul ilogic să ne gândim la viitorul Gibraltarului ca și cum Europa n-ar exista. De aceea Spania și Gibraltarul trebuie să se înțeleagă cu Regatul Unit. Și, și dumneavoastră trebuie să înțelegeți că Spania are o anumită concepție politică față de acea regiune, acel loc care este o colonie din punctul nostru de vedere, este recunoscut așa ca atare de către Națiunile Unite și care are o legătură strânsă cu uh, Spania. Deci, uh, Uniunea Europeană a spus clar în cadrul acestei negocieri că trebuie să ajungă la un acord Regatul Unit și Spania în ceea ce privește Gibraltarul și că UE nu va accepta niciun astfel de acord care să nu aibă undă verde din partea Regatului Unit și a Spaniei. Și nu vreau să spun mai multe, dar tocmai asta trebuie să facem. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Dacă doriți să răspundeți, mai aveți încă timp la dispoziție. În mod in, intenționat, uh, nu m-am referit la disputa <laughs> între Spania și Regatul Unit uh, asupra Gibraltarului. Știu că există această dispută, însă nu doresc să îmi exprim părerea în legătură cu ea. Doresc să reiterez faptul că Chestiunea Gibraltarului este diferită față de chestiunea Regatului Unit, um, tocmai pentru că este implicată frontiera directă cu Uniunea Europeană și cred că se înțelege tot mai mult că orice soluție trebuie să implice Regatul Unit, Gibraltarul și Uniunea Europeană și că orice decizie privind frontiera trebuie să fie adoptată și la nivel european, pentru că nu sunt implicați doar cetățenii Uh, spanioli, așa cum se întâmplă și în zona de liberă circulație de, din Irlanda. Din punct de vedere tehnic, nu cred că există niciun fel de obst- obstacol. Totul depinde de bunăvoință politică pentru a ajunge la un asemenea acord. Și, în mod sigur, cadrul european va rămâne uh, relevant, pentru că una din această dimensiune fac parte și cetățenii europeni. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că am ajuns la sfârșitul acestui atelier. Deci mulțumesc uh, domnului profesor Tonga și domnului profesor uh, Keating. Am avut o dupămasă foarte interesantă. Eu cel puțin am învățat foarte multe lucruri și ne reluăm lucrările la ora 17. Vă mulțumesc uh, foarte mult și toate cele bune!

Ladies and gentlemen, if we could come to order. Doamnelor și domnilor, haideți să ne liniștim. Întotdeauna mi-am dorit să bat din ciocănel. Ok, when? ah, okay. Right. So, may we, may we come to order? Haideți, vă rog, să ne așezăm liniștit, să ne reluăm lucrările. Am câteva comunicări în calitate de președinte. În primul rând, recomandările coordonatorilor. La reuniunea din 13 iulie, coordonatorii au fost de acord să nu redacteze un aviz cu privire la raportul anual cu privire la până aplicarea politicii comune de securitate. Pe 4 septembrie, am stabilit să nu redactăm un aviz cu privire la raportul cont de descărcare, gestiune și implementarea bugetului, execuția bugetului 2016 și un alt raport către Consiliu și Parlament în legătură cu follow-up-ul la descărcarea pe 2015 și raportul Comisiei către Parlament și Consiliu cu privire la protecția interesului financiar al Uniunii Europene și combaterea fraudei în raportul anual. Then we had a coordinators meeting this afternoon. Și după amiaza asta am avut o reuniune a coordonatorilor. Vă voi informa în legătură cu aceasta. On the statute. Am vorbit despre statutul uh, uh partidelor legale și a fundațiilor doamna Breso și domnul Viland ne-au prezentat situația. Am discutat și despre inițiativa cetățenească europeană, pe care o avem și pe ordinea de zi. De asemenea, rapoartele din proprie inițiativă, care ar trebui să se termine, pentru asta sunt raportor chiar eu, și de asemenea o propunere legislativă care a fost prezentată de comisie în acest sens pentru o inițiativă cetățenească. Deci aici vom avea un alt raport uh, legislativ pe această temă. Comisia Constituțională își va exprima dezacordul în mod puternic față de felul în care Comisia a pregătit și a anunțat, a comunicat această nouă propunere. De asemenea, uh, misiunile pentru prima parte a anului, misiunile în interiorul UE, țări candidat, Bineînțeles, trebuie să obținem și autorizația necesară pentru aceste misiuni, însă în principiu ne deplasăm în Republica, uh, în Irlanda de Nord și în Montenegro, care este o țară candidat, după cum știți. Iar delegațiile din afara UE vom vizita Elveția și Bosnia-Herzegovina, care poate într-o zi va fi țară candidat, cine știe. Și mai avem și audierile pentru prima jumătate a anului viitor. Avem o audiere în ceea ce privește liste transnaționale uh, și circumscripții comune în al doilea rând, relația dintre uh, legalitate și legitimitate și o a treia pe tema globalizării o propunere a lui Rodrig. Și uh, o altă propunere uh, pentru a avea un schimb de opinii, eventual pe 11 octombrie, cu președin președinția Comitetului Regiunilor, uh, Consiliul Municipalităților Europene, orașe europene și primari, la care uh, va fi invitat și profesorul Malea de la Universitatea din Sud-Estul Poloniei. Dacă sunt comentarii... Atunci putem trece la uh, ordinea de zi pe care o am aici în față. Deci, punctul 12 și anume implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană în cadrul instituțional al UE. Doamna Spinelli este raportor. Vă rog. Eh, ringrazio ancora i le mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și raportorilor uh, pentru aviz. Tenutosi a Strasburgo il 6 luglio. E... Din iulie. Așa cum uh, am spus și atunci, aș vrea încă o dată să-mi reafirm intenția fermă de a implica toți raportorii din umbră uh, în acest proces de elaborare a acestui raport. După cum știți și dumneavoastră, Rapoartele de punere în aplicare, spre deosebire de rapoartele obișnuite din inițiativă, au două părți. O parte cu fapte în care se descrie, se analizează tematica respectivă și o altă parte de natură mai politică, care conține concluziile politice și recomandările pentru o îmbunătățire a situației în curs, dacă e necesar differenti e richiede attività aggiuntive rispetto alle normali relazioni di. Acum trebuie să uităm că față de um, activitățile de anchetă. E vorba de misiuni, de înțelegeri cu reprezentanții instituționali și ateliere. Tributo scientifico fornito dai servizi del Parlamento. Aici uh, avem uh, biroul de studiu al Parlamentului European și serviciul juridic. Această activitate se va baza pe un document de lucru pregătit sub răspunderea raportorului și care va fi integrat uh, ulterior. Propunerea de rezoluție va fi făcută în funcție de termenii acestor studii și cercetări. De aceea, durata unui raport de implementare e cam de un an. Aș vrea să solicit de pe acum posibilitatea unei prelungiri și o suspendare, deoarece suspendarea pe vară ne-a făcut să întârziem foarte mult cu dosarele și va fi foarte greu să găsim uh, timpul necesar pentru toate aceste activități. Acum, în ceea ce privește conținuturile politice, aș vrea să mă refer la viziunea pe care o am eu. Adoptarea scrisorii cred eu, adoptarea acestui text a fost un punct de răscruce. În sfârșit, unea Unea își asumă o răspundere în fața cetățenilor. Se transformă dintr-o comunitate a drepturilor într-o Uniune a drepturilor. Articolul 6 din tratat, de fapt, a constituționalizat această opțiune și stabilește acum întâietatea acestea față de alte obiective. Instituțiile europene sunt uh, cele care trebuie să garanteze această întâietate. Nu e doar o simplă proclamație de principii uh, orientative sau o listă de valori abstracte, ci carta e practic uh, documentul de bază al Uniunii, un parametru de referință pentru toate politicile care sunt adoptate de către Uniune sau puse în practică de Uniune. Personal consider că această carte, în foarte multe circunstanțe, este, din păcate, foarte absentă. Această opțiune oficială nu a dus, practic, la un angajament uh, concret. Și asta deoarece există foarte multe inițiative interguvernamentale în detrimentul celor comunitare, deci care nu au o legătură directă cu legea comunitară europeană, deci cu carta. Un exemplu sunt politicile de austeritate, de pildă, puse în practică de multe ori nu cu metoda comunitară și nu toată lumea e de acord cu evaluarea mea. Sunt conștientă de asta și pe parcurs vom vedea cum putem să ne uh, apropiem pozițiile. Și, bineînțeles, în lumina realismului trebuie să vedem cum stau lucrurile de fapt. Acum, conținutul raportului. Uh, vrem să avem o definiție mai concretă într-un uh, document de lucru viitor pentru a pune baza prin care să uh, lansăm acest proces de analiză. În primul rând, scopul acestui raport. În primul rând, să analizăm aplicația, punerea în aplicare și cât de mult uh, este uh, pusă în aplicare Carta Drepturilor Fundamentale conform articolului 6.2. Aici e clar că vorbim despre un dosar uh, constituțional ce ține de AFCO. Instituțiile europene vor fi, practic, instituțiile analizate care uh, sunt privite direct, practic, de care sunt uh, afectate directe uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Bineînțeles, ne vom referi la Consiliul uh, Europei și la Consiliul European, mă scuzați. Noi vom încerca în orice caz să nu facem un document aici care să se suprapună celor existente. De asemenea, acum în ceea ce drepturile individuale din cartă, se va analiza carta ca instrument juridic de drept primar, văzută pe ansamblu ei și ne vom concentra pe funcția ei de reglementare și de legiferare. Eu intenționez să aprofundăm acele prevederi din cartă, mă refer la articolele 51 și 52, care se referă la domeniul, la sfera de aplicare, la interpretarea înainte de punerea în aplicare a, cartei și a prevederilor sale. În articolul 51 sunt în joc limitele aplicării, care sunt interpretate, actualizate tot timpul de jurisprudența CEJ. La articolul 52 se vorbește despre dihotomia drepturi-principii, mai ales cele de la articol 51.1 și se insistă asupra nevoii de a face legătura cu alte instrumente de protejare a drepturilor, cum ar fi Convenția Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, sau normele și tradițiile constituționale din statele membre. Punctul de plecare analizei va fi descrierea și evaluarea instrumentelor, mecanismelor și recomandărilor uh, uh, instituțiilor europene pentru a pune în aplicare această cartă. În ceea ce privește principalele instituții, patru vor fi sectoarele cele mai uh, studiate. Procesul legislativ decizional. Conform guvernanței economice, politica de securitate comună relevanța cartei în ceea ce privește încheierea de acorduri comerciale cu statele terțe. Nu vom intra să analizăm uh, cât de utile sunt aceste politici, însă vom evalua de fiecare dată impactul și uh, efectele acestei carte în uh, cadrul constituțional care caracterizează aceste sectoare. Încă un domeniu de studiu interesant ar fi cel al aplicării cartei de către diferitele agenții ale Uniunii Europene. Încă evaluăm dacă e fezabil să uh, stabilim acest contact cu agențiile, deoarece ar fi nevoie să existe aici un, un studiu uh, obligatoriu. Acum, aș vrea să mă refer la interacțiunea între prevederile din cartă și dispozițiile de punere în aplicare generale uh, cu privire la um, tratatul de funcționare, articolele de la um, 7 la 18, rolul cartei în ceea ce privește promovarea obiectivelor Uniunii, inclusiv uh, în lumina uh, limitării punerii în aplicare și, de asemenea, raportul între cartă și cetățenie, care se bazează pe binomul drepturi și participare. Promovarea și nu doar respectarea drepturilor reprezintă, din punctul meu de vedere, stimulul esențial pentru a, a clădi așa numitul demos european, spiritul participativ european. Carta poate fi principalul instrument de a implica cetățenii prin uh, garantarea eficacității drepturilor și prin faptul că sunt asigurate căi uh, de atac uh, juridice. După cum spuneam deja, îmi doresc ca această reuniune să fie un prim pas către un parcurs la care să participăm cu toții și vă mulțumesc anticipat pentru toate observațiile și comentariile pe care mi le puteți trimite deja începând de astăzi. Puteți să o faceți în scris, putem să ne întâlnim. Uh, fiecare contribuție din partea dumneavoastră va fi foarte uh, utilă. Mulțumesc! Thank you very much, Barbara. Um, I now want to pass the... Mulțumesc foarte mult și acum uh, ar trebui să dau cuvântul uh, uh, raportorilor din umbră, dar nimeni nu este prezent. Dar uh, am un text pe care am să-l citesc în numele domnului Brock. Iată care este. Dragi colegi, din păcate nu pot să vin la ședința AFCO din această masă și la primul schimb de opinii în ceea ce privește implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale UE în cadrul instituțional al UE. Și iată acum o să fac câteva comentarii în numele său. Vreau în primul rând să mulțumesc doamnei Spinelli pentru structură, pentru conținutul pe care l-a introdus și pentru întâlnirea pe care am avut-o uh, înaintea verii la Strasburg. Sunt de acord în ceea ce privește importanța acestui instrument ca instrument de drept primar care se aplică în statele membre uh, și uh, aceasta fiind competența unor altor uh, comisii. Este important să avem un acord din punctul de vedere al abordării asupra conținutului și domeniului de aplicare. Și, ca întotdeauna, problema are de-a face cu detaliile. De ce așteptăm propunerea detaliată în curând și uh, să discutăm uh, obiectivul articolului 51, unde uh, Brexitul ar putea interveni. Aștept uh, propunerile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru abordarea inclusivă pe care ați ales-o în ceea ce privește implementarea acestui raport. Și aș vrea să adaug aici uh, că ați uh, cerut o extindere a termenului, deci nu cred că sunt probleme. Dacă mai este vreun grup care dorește să adauge ceva? Nu? Mercedes, chiar dacă nu ești raportor din umbră, te rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Raportarea noastră din uh, umbră, doamna Silvia Kaufmann, nu e prezentă și spre deosebire de colegul Brock, nu mi-a transmis încă un text pe care să vi-l citesc. Deci, în primul rând, doream să îi mulțumesc Barbarei Spinelli pentru prezentarea uh, precisă și detaliată pe care ne-a făcut-o. Aș dori să spun că părerea, uh, părerea dumnei este, mi se pare foarte interesantă și suntem, uh, ne dorim să, să cooperăm și să contribuim la îmbunătățirea acestui uh, raport. Această cooperare, desigur, va fi explicată apoi de raportarea noastră din umbra. Cred că unele din aspectele relevante uh, la care se face trimitere în, uh, docu- în document și care a fost prezentată mai înainte de Barbara Spinelli sunt interesante, însă nu văd uh, posibilitatea ca mult ca toate dintre acestea să devină și uh, realitate. Uh, chiar dacă acest lucru ar fi interesant. Cred că există o chestiune de fond dacă această carte, carte, de exemplu, dacă s-ar putea aplica și unor categorii de drepturi colective, mai degrabă unor uh, drepturi uh, individuale, deci o extindere înspre o garanție cu caracter general și nu limitată doar la drepturile individuale ale cetățenilor. Și mă întreb dacă nu ar exista și alte domenii relevante. Mi se pare interesantă chestiunea agențiilor, însă nu aș putea să vă ofer un răspuns în acest moment. Însă am putea să Uh, discutăm mai mult acest, uh, această idee, însă eventual uh, aleg, alegând doar câteva agenții inițial și apoi să vedem cum putem să extindem discuția și asupra altor agenții. Nu știu dacă nu cumva am ratat ceva, însă anumite teme ca cele care au devenit relevante de curând în urma Brexitului, de exemplu. Cum sunt uh, respectate drepturile de care se bucură deja cetățenii britanici în Uniunea Europeană, drepturi care oricum ar trebui să fie garantate, pentru că mai ales atâta timp cât Regatul Unit face parte din Uniunea Europeană, însă ce se întâmplă și cu drepturile refugiaților, drepturile migranților, există anumite limitări din acest punct de vedere sau are loc o aplicare automată și realizată în mod efectiv Apoi am putea să ne gândim dacă este posibil la no, valabilitatea acestei carte și în alte domenii. Pentru că astfel extindem această perspectivă a aplicării, în domeniul de aplicare a acestei car- uh, cărți și ar put, un asemenea exercițiu ar fi util și în vederea unui viitor tratat tocmai pe acest punct uh, specific. Cred că acesta este unul din uh, obiectivele raportoarei și ar trebui să devină și unul din obiectivele comisiei noastre. Vă mulțumesc din nou și sunt sigură că și raportarea noastră din umbră va colabora uh, foarte bine cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Comisia nu dorește să ia cuvântul? Don't have to, but if you like. No, no, I'm at the disposal. Nu trebuie neapărat să interveniți dacă nu doriți. Da, vreau să spun că sunt la dispoziție pentru întrebări și nu am alt comentariu specific decât că vom urma de aproape și cu interes dezbaterea care vă așteaptă. Mulțumesc. Cred că nu mai avem nimic la acest punct. Deci trecem la ultimul punct uh, de substanță pe ordinea de zi și anume regulamentul în ceea ce privește inițiativa cetățenească. Eu am citit uh, raportul făcut uh, și adoptat la plenar în urmă cu aproximativ 2 ani. Nu era vorba de un raport legislativ, ci își dorea să îmbunătățească regulamentul 211 uh, uh, din 2011. Și, practic, de atunci până acum nu s-au întâmplat prea multe, ba, uh, din potrivă, vreau să vă reamintesc că, că această inițiativă a fost descrisă într-un proces verbal ca fiind periculoasă. Și de când uh, a intrat în vigoare a, uh, regulamentul, uh, a, 61 de inițiative au apărut și niciuna dintre ele nu a ajuns până la final, deci nu a avut reușită. De aceea, obiectivul nostru era acela de a avea un instrument care să funcționeze cu adevărat și care să uh, comunice voința cetățenilor către comisie cu obiectivul de a îmbunătăți uh, legislația. În vara acestui an am început să lucrăm pe marginea unei inițiative legislative la care eu eram chiar raportorul pentru a face schimbări majore la 211 și din partea Comisiei n-am primit niciun răspuns. După aceea, la ultima plenară de la Strasburg, am fost invitat de vicepreședintele Timmermans, alături de raportorii pentru avize de la PETI și CULT, domnul Giambatski și domnul Valesa. Și la momentul acela mi s-a spus că nu va fi vorba de o revizuire, ci de o reformare, deci un nou regulament care să intre în vigoare. Și câteva zile mai târziu s-a publicat un text care de fapt este un nou regulament, bineînțeles nu forma sa finală, și din câte am înțeles eu, Comisia a trecut prin toate etapele procedurale și acest regulament uh, dorește să fie aplicabil începând cu 1 ianuarie 2020. Pot să vă spun că acest document cu uh, reformarea inițiativei cetățenești, um, noi nu am primit niciun fel de informație și toată munca noastră, uh, munca enormă pe care am făcut-o înainte, nu uh, a intervenit în niciun fel în acest rezultat. Și aici pot să vă citesc din acordul interinstituțional și citez. Acordul cadru prevede ca Comisia să țină cont uh, de rolul Parlamentului și al Consiliului, în special în ceea ce privește principiul de bază al tratamentului egal. Comisia trebuie să inițieze un dialog constructiv, să îmbunătățească fluxul de informații între cele două instituții, să îmbunătățească cooperarea între instituții și să îmbunătățească cooperarea în cadrul procedurilor și a planificării. Referințe specifice se pot face aici la capitolul uh, dialog deschis și alineatul 13, comunicare, în care se arată că Comisia nu poate lua nicio decizie semnificativă înainte de a informa în scris Parlamentul în prealabil. Și uh, scrisoarea care a fost transmisă de conferința președinților de comisiei anunța înaintea verii lansarea acestei noi inițiative uh, la Parlamentul European, deci comunicare făcută către Comisie. Iată deci care este starea lucrurilor, doar că astăzi uh, decizia coordonatorilor a fost să lăsăm deoparte toată munca făcută la raportul din proprie inițiativă pe marginea 211 uh, și să începem un nou raport plecând de la documentul care a fost uh, publicat de comisie. Iată deci unde ne aflăm. Și nu cred că exagerez deloc uh, dacă spun că am fost uh, foarte neplăcut impresionați aici la comisia noastră și mulți dintre noi consideră că comisia nu a jucat deloc cinstit față de noi. Aceasta este și poziția mea și nu mai sunt colegi aici, uh, Barbara, dacă dorești să spui ceva, înainte de a ne despărți, dacă nu, uh, voi da cuvântul Comisiei în cazul în care vrea să intervină. Se intervine acum, indiferent cum dorești. Aș vrea să spun că sunt absolut de acord uh, cu uh, nemulțumirea pe care ați manifestat-o față de comportamentul comisiei. Eu cred că rolul și importanța comisiei noastre, a comisiei AFCO, uh, nu a intrat în calcul și toată munca pe care am făcut-o noi la acest dosar. Aș vrea să subliniez câteva elemente care se referă la propunere, dar am să o spun în italiană. Sono alcuni eh, Avem... chestiuni, secondo me, cruciali. Există câteva chestiuni care au importanță crucială din punctul meu de vedere, care nu se regăsesc în propunerea de modificare a Comisiei, însă se uh, regăseau deja în uh, raportul Schöflin din anul 2015, și care erau discutate de asemenea și în raportul care acum a devenit superflu. Unul din uh, punctele cruciale pentru mine este că regulamentul propus de Comisia Europeană nu ține cont de argumente importante regăsite în două sentințe ale Curții Europene de Justiție privind in, uh, inițiativa privind SafePack și TTIP, și anume uh, posibilitatea de a depune inițiative cetă, cetă, cetățenești indiferent de actul uh, legislativ vizat și oportunitatea sau necesitatea de a defini mult mai clar ce înseamnă un legal act, un act juridic, legislativ. Pentru Curtea Europeană de Justiție, acest uh, concept uh, trebuie să fie înțeles în termen mult mai larg decât o face Comisia Europeană. Un alt punct care, din punctul meu de vedere, nu este suficient de bine abordat în propunerea Comisiei este cererea Parlamentului European din anul 2014 de a prevedea obligația Comisiei Europene de a prezenta un act legislativ într-un uh, într-o, într-un răstimp de timp după ce fusese primită o inițiativă cetățenească. Pe acest punct, așa cum s-a întâmplat și în legătură cu alte puncte, Comisia întotdeauna și-a apărat uh, cu încrâncenare propria uh, competență de a avea inițiativă, o inițiativă legislativă și acest lucru a determinat-o, dintr-un anumit punct de vedere, să privească cu neîncredere instrumentul uh, prevăzut de articolul 11 din tratat, care este un instrument obligatoriu pentru instituțiile uh, europene. Pe de altă parte, regulamentul nu discută problema examinării duble de către comisie, atât în momentul în care inițiativa este înregistrată, cât și în momentul în care o inițiativă ajunge la uh, un milion de semnături. Acesta este un alt punct în legătură cu care Comisia manifestă această tendință de monopolizare a procesului legislativ și este vorba aici și de problema audierilor publice. Dacă îmi aduc eu bine aminte, audierea, așa cum a fost gândită de raportor, ar fi trebuit să fie Mm, organizată într-un mod neutru de, de Parlament, dar nu de Parlament și Comisie. Și din nou, se manifestă acest uh, monopol al Comisiei Europene, care, din punctul, din punctul meu de vedere, nu este cu totul și cu totul corect. Nu este deloc corect și, din punctul meu de vedere, uh, Comisia AFCO ar trebui să garanteze că aceste audieri devin mai independente. Da, și în anul 2015 organizarea audierilor publice aveau loc, uh, ar fi trebuit să aibă loc sub uh, patronajul unui, unei comisii neutre, care să nu aibă competențele Uh, competen- aceleași competențe, adică la cărui competențe să se suprapună cu subiectele amintite în această inițiativă. Mulțumesc. Mă adresez comisiei. Mai dorește, dorește cineva să adauge ceva? Sau este, domnește în continuare tăcerea? Bună ziua! Nu, nu suntem tăcuți, însă dacă puteți să așteptați 5 minute pentru a sosi șeful de unitate care să vă poată oferi aceste răspunsuri. Well, as you asked nicely. Da, pentru că ne-ați rugat atât de politicos, vă pot spune că putem aștepta 5 minute, însă doar 5 minute pentru că este uh, joi după masa foarte târziu, deci uh, avem o întrerupere de uh, 5 minute și ne reunim la 17.40 dar cred că ar trebui să dureze mai puțin de, de 5 minute. Văd că tocmai sosește, deci, a, deci înseamnă că putem continua acum imediat. I'm sorry, A point of order, Barbara. Barbara. I think that... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare tare rău că comisia vine târziu la această întâlnire reprezentantul Comisiei nici măcar nu a auzit uh, comentariile noastre. Regulamentul a fost uh, propus într-un mod absolut uh, surprinzător, ne ținând cont de munca raportorului la această chestiune și chiar și la întâlnirea de astăzi, reprezentantul Comisiei vine după intervențiile noastre. Pur și simplu m-am săturat. Barbara, technically we're only supposed to start at 45, so I think... Barbara, te rog să te liniștești pentru că trebuia să începem la 17.45, așa că comisia are o scuză. Noi am început un pic mai devreme, am mers foarte repede la punctul anterior, așa că am să dau cuvântul acum comisiei să intervină. Uh, vreau să mă prezint înainte de a-mi prezenta uh, scuzele, însă, într-adevăr, uh, uh trebuia să începem la 17.45, nu știam că se începe mai devreme, așa că îmi cer scuze. Și uh, mă, vreau să vă mă prezint, mă numesc Rudo Govoviț, uh, sunt șeful de unitate responsabil pentru inițiativa cetățenilor și am condus uh, consultările pentru această inițiativă. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici A, sunt uh, pe acest post din luna iulie și s-au întâmplat foarte multe între timp și sper ca pe viitor să se întâmple și mai multe, pentru că obiectivul nostru comun, cred, este acela de a ajunge la un acord rapid cu uh, colegiuitorul um, la această propunere. Și pentru că am ratat uh, uh intervenția dumneavoastră. Nu știu ce așteptați de la mine, dacă să fac o scurtă prezentare, nu știu dacă ăsta este momentul sau dacă doriți să vă vorbesc despre alte elemente mai interesante pentru dumneavoastră. Da, într-adevăr ne-am manifestat uh, nemulțumirea uh, față de atitudinea comisiei și dacă mai este ceva de spus din partea dumneavoastră față de ce ne așteaptă pe viitor cum uh, vedeți uh, că se vor lua deciziile, dacă să renunțăm uh, total la munca anterioară pentru a începe din nou cu acest nou dosar pe marginea propunerii comisiei. Cred că este în interesul nostru al tuturor ca fluxul de informații să funcționeze bine de acum încolo pot să vă spun că unii dintre colegii mei sunt extrem de supărați pentru că pur și simplu informația nu a circulat și asta încalcă acordul interinstituțional și uh, nu numai conținutul acordului, ci și spiritul acestuia. Și acum vă dau cuvântul. Mulțumesc și îmi pare rău că am uh, ratat uh, această manifestare a nemulțumirii dumneavoastră. Puteți să-l ascultați și pe webstream, pe internet. O voi face, da, bineînțeles, diseară. În primul rând, trebuie să recunosc uh, această senzație de nemulțumire, de neplăcere și pot să vă spun că o înțeleg. Eu sunt funcționar al comisiei și reprezint uh, punctul de vedere formal al colegiului, deci uh, sunt obligat să rămân pe această postură. A AFCO deja a prezentat această poziție um, la o altă întâlnire pe care am avut și am avut posibilitatea să dăm un prim răspuns și știu că uh, toată lumea este interesată de acest dosar, de rezultatul său și, bineînțeles, ne dorim o cooperare loială cu Parlamentul. Dorim să cooperăm așa cum am făcut-o și până acum. Um, există anumite dosare co-legislative la care lucrăm împreună uh, și nu știu dacă acum este momentul cel mai bun pentru a ne manifesta nemulțumire, dar știu oricum că sunteți o persoană înțeleaptă și că puteți să treceți peste asta. Dar oricum, echipa mea, toți cei care suntem astăzi aici, recunoaștem situația așa cum este și ceea ce mi-aș dori eu în mod special și am luat legătura și cu secretariatul, este să demarăm lucrurile cât mai repede cu putință și să avem un flux de informații foarte bun. Nu știu dacă e momentul acum să o anunț, dar comisia va organiza atunci când veți uh, considera de, cuvin, cuvință o primă întâlnire de natură tehnică, pentru că există câteva elemente, nu știu dacă ați analizat cu atenție documentul de lucru, dar există mai multe domenii unde ar fi bine să avem niște explicații clarificatoare înainte de a începe propriu-zis dezbaterea. Deci suntem dispuși să o organizăm din scurt o astfel de întâlnire cu cei responsabili de ambele părți și o vom organiza cu ajutorul secretariatului pentru ca toate comisiile implicate să participe. Aceasta ar fi o primă etapă, un prim moment în care am începe lucrurile la dosarul în ansamblul său. Și uh, sper să fi avut uh, timpul să analizați cu atenție și documentul de lucru. Am uh, uh, muncit uh, foarte mult și asta nu înseamnă că munca dumneavoastră anterioară, rezoluția Parlamentului din 2015 și raportul din propria inițiativă pe care l ați avut uh, sunt pierdute. Sper că în propunerea noastră să fi regăsit destule elemente care să vă facă mulțumiți de faptul că le-am preluat și uh, pot să vă dau mai multe explicații dacă doriți uh, și să avem o dezbatere mai pe larg, bineînțeles, atunci când va fi nevoie. Fie voi veni aici, fie vom găsi posibilitatea să ne întâlnim uh, într-un alt format și vă vom spune de ce am făcut propunerea pe care o aveți acum în față. Foarte bine, uh, mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste precizări și e clar că acceptăm oferta dumneavoastră pentru a avea și mai multe consultări. Probabil că o întâlnire de lucru este chiar o idee foarte bună și mm, încă câteva precizări. Dacă doriți cu adevărat uh, să auziți uh, care este, uh, cât de mare a fost neplăcerea noastră, ar trebui să ascultați în maghiară. Și la asta nu era traducere, interpretare în simultană, direct. Deci, dacă mai sunt alte puncte la diverse, Barbara, pentru că numai noi doi am rămas în sală, cred că nu, Așa că următoarea întâlnire va avea loc pe 11 octombrie, uh, cel puțin pe documentul pe care mi l-au dat, de la 9 până la 12.30 și după masă la Bruxelles. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezență și încheiem aici ședința.